Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la ședința Comisiei de Transport și Turism. aveți proiectul de ordine de zi în fața noastră. Doriți să faceți vreun comentariu privind uh, ordinea de zi? Dacă nu, atunci trecem la următorul punct și anume aprobarea proceselor verbale putem aproba uh, procesul verbal al uh, ultimei noastre ședințe. Mulțumesc foarte mult. Sunt aprobate. Punctul 3, schimb de opinii cu Agenția Europeană a Căilor Ferate. Și, în primul rând, trebuie să vă cer scuze pentru lipsa unora dintre membrii care nu s-au obișnuit încă uh, cu această idee că ședințele noastre de acum încep la timp, cu siguranță se vor obișnui cu această idee. Domnul Marcel Verslip uh, se află alături de noi din partea Agenției Europene a Căilor Ferate. Ne va face o prezentare, după aceea vor interveni coordonatorii și după aceea uh, toți ceilalți membri ai comisiei care doresc să intervină. Permiteți-mi să reamintesc membrilor că avem un uh, orar foarte clar. Acest, uh, această mișcare pe care o fac cu ciocanul uh, nu este menită să fie amenințătoare. Vreau doar să vă reamintesc că vă apropiați de finalul timpului alocat, dacă fac așa. Și acum, domnule Verlaip, vă dau cuvântul, vă rog să vă adresați comisiei și încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, sunteți astăzi alături de noi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că sunt foarte bucuros și onorat să mă aflu astăzi aici în fața noii comisii pentru transporturi și turism, deși evident sunt și uh, membrii din fosta legislatură. Mi s-a spus că am cam 15 minute ca să prezint activitățile Agenției Europene a căilor ferate și aș vrea să încep cu o abordare cronologică a ce s-a făcut în primii aproape 5 ani din existența agenției. Anul 2005 a marcat startul uh, efectiv al uh, Agenției Europene a Căilor Ferate și uh, aceasta s-a bazat, activitatea ei s-a bazat pe două directive de bază încă de la început, Ni s-a cerut să ne ocupăm cu problemele din uh, sectorul uh, uh, sistemul european de gestionare a traficului feroviar. Ne s-a cerut să fim agenția de autoritate și de asemenea am creat o unitate de evaluare economică a tuturor propunerilor și recomandărilor făcute de agenție. Primul punct important în existența agenției a fost întâlnirea cu prima întâlnire a autorităților naționale de siguranță pe 1 septembrie 2005 și Practic, multe dintre acestea, dintre acestea au fost create în paralel cu organizația noastră. În paralel cu activitățile organizaționale, am început cu o carte albă, făcută cu ajutorul unor experți și de la început trebuie să spun că am fost foarte mulțumiți că am putut recruta experți foarte buni și foarte motivați în cadrul agenției. O altă chestiune pozitivă a fost că de la început sectorul a, a reacționat cu entuziasm și cu susținere. Uneori ne-a criticat, dar a trimis agenției experți de înaltă calificare cu bună susținere și cu un background interesant. În 2006 am început de la 1 ianuarie să dezvoltăm sistemul de, european de management al traficului feroviar Uh, importante au fost și uh, termenele limite pe care le uh, erau stabilite în reglementarea fundamentală și am preluat activitățile unei organizații care se ocupă de interoperabilitate în Uh, traficul de înaltă viteză. Am avut privilegiul să semnăm uh, un memorandum de înțelegere cu Comisia pentru a defini foarte clar responsabilitățile, sarcinile și rolurile ambelor părți. Și e foarte uh, util, nu o să intru în detalii, dar acest exemplu, după cum știți, a fost urmat și de trei alte agenții. Am început să lucrăm asupra specificărilor convenționale, convenției privind specificațiile, am uh, creat grupul de control IRTMS și uh, grupul de control și aș vrea să uh, vă spun uh, o mică anecdotă. Știți că atunci când sistemul a avut dificultăți, am avut mai... S-a întâmplat acest lucru pentru că s-au introdus mai câteva sute de cereri în același timp, în 2005. Și în momentul în care am decis că se poate trece prin uh, Uh, organizațiile europene uh, aceste cereri au fost scăzute cu 60%. Deci a fost foarte util pentru a crea un standard comun. După aceea am început o cooperare cu organizațiile notificate și cu Organizația Europeană de Standardizare. Am dezvoltat uh, diferite infrastructuri și de asemenea am dezvoltat primul sistem uh, de comunicare și IT al agenției. Am decis să creăm un o com- comitet de management, uh, trei membri din acesta sunt aici, uh, menit să asigure coordonarea între diferitele ramuri ale agenției. În 2007 am făcut primul proiect al uh, regulilor de siguranță și standardelor de siguranță TSI-uri pentru infrastructură. Uh, și primele rapoarte au fost pe locomotive și vagoane de călători și esențial de asemenea pentru că a fost greu de urmat calendarul, am dezvoltat o definiție a viitorului conținut al viitoarei versiuni a sistemului european de gestionare a traficului feroviar. De asemenea, am început să cooperăm cu coordonatorii coridoarelor, pentru că asta face parte din rolul nostru. Trebuie să îi ajutăm în diferitele activități pe care le au, valori economice, uh, interoperabilitate, etc. Am uh, dezvoltat activități și cu OTIF și, uh, și cu OSGD, forma, organizația feroviară din fosta Uniune Sovietică. De asemenea, a trebuit să implementăm proceduri de management dificile și sofisticate ale instituțiilor europene. În 2007 a devenit clar că rolul agenției evolua foarte rapid și într-un, într anumit moment uh, uh, veți auzi de multe ori spunând, vorbindu-se despre puncte deschise. Asta înseamnă puncte pe care se discută de zeci de ani fără să se ajungă la o soluție și uh, de aceea am avut un mandat foarte simplu și foarte clar de a umple toate aceste, de a închide toate aceste puncte deschise, ceea ce sigur a fost o sarcină ambițioasă. Am început de asemenea discuțiile privind noul cadru legal al agenției, care a fost complet modificat la sfârșitul anului trecut și asta a arătat de la început o voință puternică din partea tuturor actorilor implicați să îmbunătățească uh, gama de sarcini ale agenției. De asemenea, am organizat o întâlnire foarte importantă cu autoritățile naționale de siguranță și cu domnul comisar Baro și am uh, început să facem primii pași în direcția uh, certificării și uh, uh, rapoartelor de tip peer review între autoritățile uh, naționale. La începutul lui 2008 am uh, luat în considerare cerințele care apar din concilierea asupra celui de-al treilea pachet feroviar uh, și compromisul pare să uh, sune mereu la fel. Agenția ar trebui să și urmează după aceea sarcinile care ni se trasează. Uh, și s-a prevăzut o uh, dezvoltare cât mai rapidă a unei activități privind uh, uh, uh conformitatea încrucișată și Patrick Godu de la agenția aviatică a fost criticat de domnul Galoa pentru că certificarea industriei a durat o lună și a costat cam 12 milioane de euro și eu am spus Patrick, e foarte simplu trebuie să-i spuneți că dacă ai, ca să obții o standardizare pentru un tip de locomotivă, durează 3 luni și 3, costă 35 de milioane de euro. Deci acesta este un bun exemplu uh, și o explicație de ce ni s-a cerut să dezvoltăm cât mai repede această activitate. Nu aveam buget, uh, nu aveam personal și am decis atunci în cadrul agenției, într-un fel de solidaritate, să anticipăm această uh, Uh, activitate prin crearea unei decizii pentru uh, compatibilitate încrucișată. Și esențial a fost abordar, a, aprobarea cele de-a doua versiune a uh, ETMS, care acum este funcțională. Ne bucurăm că deocamdată nu avem știri proaste în legătură cu ERTMS, ceea ce înseamnă că funcționează corect. Și în fine, încercăm să urmăm uh, programul pentru implementarea următoarei uh, licitații până la sfârșitul lui 2012 și urmărim foarte strict uh, programul în acest domeniu. Am spus că am lucrat pe noile inițiative, dimensiuni, omologare, certificarea entităților care se ocupă de verificări și foarte rapid am înțeles că odată cu noile directive, noile reglementări, noile mandate, noile cerințe din partea actorilor implicați, permanentele cerințe din partea autorităților locale de a primi ajutor și susținere din partea noastră, toate aceste lucruri au uh, pus o presiune puternică asupra agenției. În acest uh, moment finalizăm împreună cu Comisia programul de lucru până în 2010, bugetul și planul de acțiuni. Uh, sperăm că acum putem lucra într-un uh, mediu juridic stabil, pentru că este esențial uh, acest lucru pentru a putea să dezvoltăm acțiuni pe termen lung. De asemenea, suntem din ce în ce mai mult în procesul de integrare a experienței privind noile tehnologii, evoluțiile uh, provocate de noile reguli și, și încercăm să ne coordonăm cât mai mult cu uh, părțile implicate, cu actorii implicați. Agenția Europeană a Feroviară este uh, punctul unde toți jucătorii din sector se întâlnesc. Există uh, multe autorități naționale, 27, 9 organizații uh, recunoscute, instituții de standardizare și așa mai departe. Deci este un avantaj, dar pe de altă parte, de fiecare dată când apare o problemă de coordonare și coerență, aceasta este, ajunge până la urmă înapoi la noi, la agenție. Și vedeți aici un, uh, o imagine a uh, modului în care lucrăm noi. Și noi lucrăm, colaborăm cu organizațiile recunoscute din sector, cele mai multe sunt cunoscute, uh, CEA, IOM, EFA, deci sunt atât pentru transport feroviar cât și transport combinat. ETF este Asociația Sindicatelor. Deci acestea sunt uh, principalele categorii de parteneri ai agențiilor. După aceea avem experți de, de la cele 26 de uh, autorități naționale. Am uitat să spun că și Norvegia este asociată acum în activitatea agenției într-un mod foarte activ. Apoi prezidăm și conducem uh, grupurile de lucru ale agenției cu susținerea orizontală a grupurilor de uh, cercetare economică. Noi facem recomandări. Diferența față de trecut este că în trecut uh, puteau să treacă 25 de ani până să obții un consens. Acum nu avem nevoie de consens. Noi ne luăm responsabilitatea, uh, chiar dacă e vorba de o reglementare absolut teribilă, este responsabilitatea directorului de a face recomandările finale. Apoi, după consultare, dacă e necesar, cu reprezentanții consumatorilor uh, și, dacă este necesar, și cu Comitetul Social. Propunerea se trimite la Comitetul de Risc, Comitetul Statelor Membre și decizia finală este apoi luată. Este o schemă relativ clasică. Prima, uh, marea diferență este că avem un număr foarte mare de parteneri și de reprezentanți în această schemă. Aș vrea să mă adresez interpreților uh, spunând că acum aș vrea să vorbesc în franceză și în uh, timpul scurt care mi-a rămas uh, aș vrea să încerc să ofer o, un mic rezumat privind provocările care se află în fața agenției în următorii 2 sau 3 ani. În 2-3 ani va trebui să producem deci aici vedeți uh, uh, ansamblul activității uh, și puzzle-ului feroviar pe care trebuie să-l completăm. Vedeți specificațiile tehnice actuale care acoperă rețeaua europeană și materialul rulant. Trebuie să dezvoltăm extensia domeniului STI pentru ca acesta să acopere toate rețelele de exemplu, asta înseamnă că va trebui să știm unde se oprește rețeaua de transport urban și unde începe cea feroviară. După aceea, procesul de uh, cross-acceptance. Uh, aici am schimbat uh, fundamental sistemul și filozofia agenției pentru că, conform acestui concept, trebuie să pornim de la ceea ce există, deci să revizuim, să examinăm eh, ansamblul regulilor naționale, să definim eh, un standard comun ca să nu mai avem eh, situația în care aceeași locomotivă trebuie certificată de 27 de experți din 27 de țări. Deci totul se înscrie în sistemul de gestiune de securitate care este valabil pentru întreprinderile europene pentru infrastructură, pentru uh, vagoane și pentru mentenanță, pentru întreținere. Deci e un sistem destul de clasic. Ne gândim că vom termina în 2-3 ani, aș spune, esențialul uh, activității legate de uh, STI-uri, de asemenea față de metodele și obiectivele de securitate, din ce, și, din ce în ce mai mult va trebui să uh, explicăm problemele legate de întreținere, pilotaj și asistență, Până la sfârșitul 2012 trebuie să oferim noua versiune ERTMS, care trebuie să reprezinte o revoluție în sectorul feroviar. Și, de asemenea, un lucru foarte important, va trebui să dezvoltăm acest rol de recunoaștere reciprocă al regulilor, sistemelor și proceselor între statele membre autoritățile naționale și actorii implicați în sistem, ceea ce îmi permite să insist încă o dată asupra rolului absolut uh, esențial și la care voi reveni în concluzie al autorităților naționale. În sectorul uh, aerian, agenția aeriană are un uh, rol de tutelă foarte clar stabilit, în sectorul feroviar autoritățile create odată cu agenția, poate cu excepția germană, britanică și încă vreo câteva, dar totuși numărul lor este limitat. Astăzi, între diferitele autorități de securitate, avem un efectiv de la 10 persoane până la 1300 de persoane. Deci e foarte clar că aceste, aceste autorități, deși au crescut destul de mult, nu au încă toate mijloacele și eficacitatea de care au nevoie ca să-și îndeplinească responsabilitățile și rolul imens pe care le au. Deci consacrăm un, o mare parte din timp cooperării cu autoritățile naționale. După conferința care a urmat accidentului de la Viareggio, domnul președinte Tajani a menționat cinci puncte și a indicat voința sa de a întări rolul și autoritatea agenției. Industria a scris o scrisoare recent domnului vicepreședinte al Comisiei pentru că toată lumea uh, este dornică să vadă întărit uh, în continuare rolul agenției uh, feroviare. Mi se pare un lucru foarte bun, dar pe de, parte, pe de altă parte este un fel de abordare schizofrenică, pentru că pe de o parte unii experți se plâng că uh, muncim prea intens, prea rapid, multe autorități naționale ne cer să mai încetinim puțin ritmul de lucru, care este destul de rapid și în același timp nevoia există de a uh, completa, cum spuneam, acest puzzle și de a întări agenția. Este clar că, din acest punct de vedere, avem un rol de jucat și Europa, în general, are un rol de jucat și uneori se uită un lucru uh, legat de importanța industriei și anume că uh, sectorul feroviar este unul dintre puținele, din păcate, în care Europa încă mai este lider mondial. Și atunci este esențial, uh, evident, să definim și să dezvoltăm norme europene care să fie suficient de puternice pentru a fi adoptate. În cadrul ERTMS, după ce am putut, să spun așa, să facem un pic de ordine, uh, uh, acest sistem a fost adoptat, după cum știți, de Australia. Mexic este în uh, stadiu de testare în China și India, a fost adoptat de Arabia Saudită și Maroc și mai recent ultimele două țări care au adoptat acest sistem sunt Noua Zeelandă și Libia. E clar că nu adoptă acest sistem pentru a fi interoperabil cu sistemul european, ci pentru că este un sistem foarte dezvoltat, accesibil și care se poate cumpăra de pe piață. Am, pus, am uh, implementat de asemenea un grup de reflexie împreună cu autoritățile naționale pentru că este clar că este clar că este clar că întărirea colaborării, dar și a auditului, al controlului și a încrederii reciproce între autoritățile naționale reprezintă așadar elemente cheie în dezvoltarea sistemului și a fost creat acest grup de reflexie împreună cu autoritățile naționale ca să nu existe conflicte de competență pentru a vedea cum se poate asigura chiar pe bază voluntară o dezvoltare a acestor activități. Aceasta a fost o prezentare foarte uh, scurtă pe care sper că uh, că v-a fost utilă. Puteți uh, găsi de asemenea și rapoartele de siguranță și alte documente. Aici vreau doar să vă arăt un exemplu privind evoluția siguranței în Europa. În 1970 erau aproximativ 400 de morți pe sistemul feroviar în cele 15 țări membre în acel moment. Astăzi sunt mai puțin de 100, iar anul trecut au fost de fapt uh, mai puțin de 40 în cele 27 de țări membre. Deci sistemul de siguranță crește, siguranța crește. Uh, treaba noastră este să contribuim la păstrarea acestui nivel uh, foarte înalt pe o piață deschisă și esențial este că nu există niciun fel de dovezi care ar arăta că situația ar putea fi diferită în țări cu un sistem, să zicem, liberalizat. Și uh, puteți uh, vedea foarte clar acest lucru din raportul nostru. Deci știm că foarte multe noi activități uh, îi vor fi cerute agenției, la fel s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, este o provocare permanentă, uneori e dificil, trebuie să recunosc, dar este clar că noi considerăm că una dintre evoluțiile viitoare va fi întărirea auditului reciproc, uh, creșterea încrederii reciproce și se pare că va fi un rol mai puternic, din ce în ce mai puternic pentru agenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt uh, la dispoziția noastră cu, pentru întrebări. Thank you for that, uh, Mulțumim pentru aceasta, domnule Verslai. Coordonatorii vor începe acum sesiunea de întrebări, posibil 3 minute pentru fiecare. Începem cu domnul Grosfeld de la PPE. Mulțumesc pentru această prezentare. Am niște întrebări, voi fi foarte concis. Mi-ați răspuns deja la întrebare uh, când ați prezentat provocările pentru următorii ani. Aș vrea să știu care este viziunea dumneavoastră asupra agenției uh, ca entitate care va înlocui de-a lungul timpului agențiile naționale. Ar, ar fi o primă întrebare. A doua întrebare se referă la siguranța și liberalizarea transportului feroviar. De asemenea, mi-ați răspuns în parte la această întrebare, însă totuși întreb, pe termen mediu, care este garanția de siguranță la nivelul rețelelor feroviare în general, uh, înainte în același timp spre liberalizare? Și o a treia întrebare se referă la interoperabilitatea tehnică. După părerea dumneavoastră, care sunt eforturile cele mai importante care trebuie făcute în vederea asigurării interoperabilității tehnice, având în vedere că aceasta este o lipsă, mai ales în domeniul uh, transportului feroviar în întreaga Europa. Mulțumim, Mathieu. Și acum domnul Alcăroi pentru socialiști democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru această prezentare. Agenția căilor ferate este în curs de construire. Evident, ați evoluat mult, dar încă mai sunt multe lucruri de făcut. Ați menționat o serie de chestiuni aici și, după părerea mea, este dificil să separăm agenția dumneavoastră de modul în care lucrurile evoluează în industria feroviară în general. Există niște provocări foarte mari. În ultimele săptămâni numai am primit niște vești destul de rele cu privire la transportul de mărfuri, unde lucrurile nu merg prea bine. Germania, Franța, Belgia și îndrăznesc să spun că și alte state membre ale Uniunii au probleme aici. Există și alt alți factori în afară de uh, această recesiune economică. Dumneavoastră chiar ați menționat nevoia unor uh, specificații comune, de asemenea nevoia de deschidere a pieței, nevoia de noi investiții, apoi există probleme legate de fiabilitatea transportului feroviar, de punctualitate. Și aș vrea să știu la nivelul Agenției Căilor Ferate Credeți că dumneavoastră puteți juca un rol în demararea acestor reforme, în implementarea, în coordonarea lor și care credeți că sunt cele mai importante măsuri care trebuie luate astfel încât transportul feroviar să-și recâștige o parte din cota de piață pierdută aud adesea menționată lipsa de coordonare între companiile de gestionare a infrastructurii. Este foarte dificil să ai legături la nivel internațional care să funcționeze integrat. Și aș vrea să mă refer la intervenția colegului meu anterior. Cum credeți că va evolua agenția? Credeți că va fi nevoie de mai multe măsuri pentru creșterea competențelor? Care sunt competențele? Mulțumesc pentru vers, domnul Kramer, acum. Mulțumesc. Am patru întrebări. Întâi de toate, există conflicte cu uh, acceptarea reciprocă. Există țări care spun nu acceptăm aceste tip de locomotive, dar trebuie să spună de ce. Și apoi trebuie să vedeți dacă sunt niște motive bine fundamentate. Un al doilea lucru. Uh, se pare că lucrurile evoluează destul de bine dar este clar că nu se vor solicita noi fonduri pentru extinderea rețelei. Au fost uh, probleme, dar au fost rezolvate. În al treilea rând, există obstacole juridice cu care se confruntă agenția dumneavoastră. Aveți nevoie de creșterea competențelor sau cu cele pe care le aveți puteți face tot ce trebuie sau poate vreți să creșteți personalul? Competențele dumneavoastră în domeniul mediului cum stau lucrurile aici. Știm că există o agenție de protecție a mediului. Uh, știm că transportul feroviar este un transport care protejează mediul și totuși există uh, transmisie, interoperabilitate, furnizare de energie ca probleme. Vă gândiți la ceva pentru a aborda problemele legate de protecția mediului? 25% din energia folosită pentru transportul nuclear putea veni din surse nucleare, de exemplu. Dar se protestează împotriva acestui lucru și dacă nu putem rezolva, căile ferate, în general, vor cădea într-o lumină proastă. Mulțumesc, Michael. Ultimul, uh, vicepreședintele Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Vărslaip, aș vrea să analizez o chestiune foarte importantă și anume cea a siguranței. Ați spus că sistemul funcționează în prezent, sistemul de gestionare a traficului. Aș vrea să știu dacă e adevărat. În țările de jos, în ultimii ani, au existat probleme cu transportul feroviar de mărfuri. Săptămâna trecută, în Barendrecht, a avut loc un accident destul de grav și Oficialitățile au declarat că nu suntem nici pe departe unde ar trebui să fim. Ar trebui să trecem la ATB Plus și atunci am avea un sistem de siguranță care să furnizeze și pentru transportul cu mică viteză. Trenurile de mică viteză nu sunt suficient de protejate deocamdată. Există autorități care sugerează o etapă intermediară care să constea la uh, trecerea la sistemul de uh, siguranță automată. Vreau să știu dacă pentru următorii zece ani vom avea sisteme care să uh, funcționeze la trecerea la nivel de cale ferată și care să funcționeze și pentru trenurile de mică viteză. Cine are dreptate? Cei de la RTMS sau de la RTS? Un al doilea punct. S-a discutat foarte mult de accidentul din Balarecht și s-a discutat despre transportul feroviar de marfă, mai ales în țara mea, fiindcă ProRail, care organizează acest transport, spune că trebuie să clarificăm lucrurile, fiindcă altfel după 1 ianuarie vor fi mari probleme. Există probleme cu materialul rulant, există probleme legate de acces și există o amenințare foarte gravă la nivelul siguranței. ProRail a stabilit un termen limită 1 ianuarie, până la care lucrurile trebuie să fie clarificate. Altfel, au declarat că nu vor mai transporta mărfuri um, în sistemul feroviar. Și asta mă aduce la comentariul privind siguranța feroviară este suficientă? Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, ce accident a fost, mă preocupă acest lucru și aș vrea să ne dați câteva detalii mai concrete și să ne spuneți ce părere aveți cu privire la acest accident. Ce lecție ați tras de aici? Mulțumesc domnului Van Dalen. Domnule Verslap, vreți să răspundeți la aceste întrebări și apoi să trecem la a doua rundă? Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aș vrea să răspund uh, la câteva întrebări grupat. Prima întrebare, care este destul de delicată, se refer... Um, al doilea pachet. Al doilea pachet feroviar, după cum știți, a fost creat împreună cu autoritățile naționale. Și motivul Uh, a fost pentru că statele membre doreau să fie și ele vigilente, să joace un rol important în, în acest domeniu. Iar al doilea motiv este că pentru a exercita în mod corect controlul asupra rețelelor feroviare este nevoie de o intervenție destul de puternică din partea statelor. Sigur, acum uh, poziția s-a mai nuanțat. Noi avem un rol de coordonare care funcționează destul de bine, pentru că e nevoie de coordonare. În orice caz, logica dictează acest lucru, și anume să evoluăm spre un rol din ce în ce mai uh, important, un rol de audit și de control al activităților diferitelor agenții. De ce? Deoarece, prin definiție, aceste agenții au o linie directă cu marile întreprinderi și cu ministerele și foarte desea ele apelează la noi, deoarece se confruntă cu dificultăți. Așa că, personal, eu cred că orice evoluție va merge în acest sens. Astăzi, unii colegi de la autoritățile naționale uh, sunt uh, cam îngrijorați la ideea că li s-ar putea suprima agențiile, însă este nevoie de o coordonare mai mult sau mai puțin puternică, asta sigur ține de sfera politică. Apoi, în orice caz, eu spun că punerea la punct a unui asemenea sistem este esențială. În ce privește liberalizarea și uh, securitatea, cred că aveți deja un răspuns. În primul rând, eu spun că siguranța în sistemul feroviar este demonstrată și o vedeți din toate analizele. Siguranța a crescut în mod semnificativ. Iar siguranța transportului feroviar depășește orice altă cale de transport. Totuși, sigur, mai există deraieri, se mai rupe câte o osie, se mai întâmplă câte un accident. Însă unitățile noastre de siguranță, de control, analiză și de diseminare uh, lucrează, fac schimb de experiență și sunt atente. Desigur, toată lumea spune că transportul rutier ia având și acolo se știe că riscul este mult mai mare. Sigur, este normal să fiți îngrijorat cu privire la riscuri, dar trebuie să privim pe termen lung și să vedem care sunt veritabilele probleme și să vedem ce măsuri putem lua pentru a le soluționa. Și uh, vreau să vă asigur că în ce privește accidentele, uh, Chiar dacă nu avem încă temei legal, am uh, preluat, de fapt, o control asupra programelor de monitorizare. Și uh, în ce privește incidentele, suntem prudenți, este logic ca unii să manifeste sensibilitate, mai ales la accidente, însă dacă ne gândim la tendințele de liberalizare, ne, dacă ne uităm în Marea Britanie, Înainte existau cam în medie trei accidente, acum vedem că tendința s-a schimbat spre bine. Deci vedem că și liberalizarea aduce același lucru. Noi, în orice caz, suntem transparenți și vrem să monitorizăm toate întreprinderile feroviare. Deci vrem să jucăm un rol important în acest domeniu. În ce privește interoperabilitatea tehnică, aceasta e o întrebare destul de largă. Am început cu mare viteză în 86, um, 96 și uh, actualmente suntem uh, în sectorul convențional. Este clar că materialele folosite vor trebui să răspundă la normele cele mai comune în, din sistemul european. În sistemul aerian s-a vorbit despre omologare. Aceasta privește mai multe feluri de avioane. Ei, și noi vrem să avem același lucru pentru locomotive. Deci trecem la un sistem care este foarte segmentat și uh, noi vrem să luăm toate măsurile tehnice și să ne bazăm pe sprijinul uh, companiilor industriale pentru a nu ne segmenta, ci a ne armoniza. Există dificultăți în ce privește transportul feroviar, știu asta, dar pe ansamblu în Europa, cel puțin la momentul de față, există o creștere a numărului de pasageri. Și apoi un alt lucru foarte important și pozitiv este că uh, s-au adus foarte multe bunătățiri la materialul rulant și la siguranța pasagerilor. O a doua problemă este că trebuie să nu uităm că Europa este pe poziție dominantă în această industrie, una dintre puținele poziții dominante. Sigur că se construiesc abia 200 de kilometri de cale ferată în uh, Europa, pe când în China de mult de mai multe ori uh, mai mult. Păi, pentru că e o altă piață. Dacă ne uităm la proiectele care se derulează în Brazilia, în Arabia Saudită sau în Statele Unite, ei, Arabia Saudită va opri toate investițiile în transporturi rutiere și va investi totul în transportul feroviar. Deci este clar care este tendința. Și acest lucru se constată peste tot în lume. Deci, industria feroviară ia avânt. În ce privește transportul de mărfuri, există oportunități pe termen scurt. Sigur, avem și probleme pentru că nu este nu avem suficientă fiabilitate și calitate, dar după cum a spus și domnul Kramer, avem probleme și de infrastructură. Ce putem face? Ei bine, în primul rând, trebuie să fim prudenți. Dacă vrem să luăm măsuri, trebuie să ne asigurăm că uh, noile locomotive și noul material rulant respectă niște standarde care au fost concepute pe baza unei evaluări economice permanente. Deci, sigur, dacă vrei să omologhezi o locomotive care, care te costă cât ai da pe două locomotive obișnuite, acesta este un exemplu tipic, e o decizie a ta. Și noi trebuie să ne jucăm rolul, desigur. Pe de altă parte, s-a insistat și asupra celorlalte aspecte. Depinde de încrederea pe care autoritățile o au în noi și pe care o au în sistem odată ce o locomotivă a fost verificată, nu cred că mai rost că ea să fie verificată și în celelalte state membre. Însă pentru ca acest lucru să nu se întâmple, e nevoie de încredere. În ce privește situația din Olanda, sigur, această situație este probabil datorată faptului că Sistemul de management al traficului feroviar era uh, pus la punct în uh, versiunea, în ultima versiune 230D. Norma încă nu era clar definită, nu era stabilizată și aceasta este o problemă pe care o vom evita pe viitor, pentru că această normă va trebui să poată fi utilizată în toate țările. În Olanda mai este și o altă cauză. Avem în dezvoltare trei proiecte RTMS și uh, nu există o coordonare, o armonizare între ele. Um, v-aș da un răspuns. Uh, de fapt, am trei răspunsuri ca să vă dau la întrebarea dumneavoastră, cea de uh, funcționar care este strict interzisă. Suntem un sistem în care trebuie să funcționăm cu 27 de țări, dar ar trebui să fie un singur sistem european. În al doilea rând, nu știu dacă se pune problema să trecem la TB sau la TB+. Deci, nu știu dacă ar trebui să ținem cu unele state membre sau cu celelalte. Ideea este să funcționeze ERTMS în versiunea 2.3.0D și să învățăm din experiență, din lecțiile trecute. Să ne asigurăm că această a treia versiune va integra de la început toate corecțiile problemelor pe care le-am rezolvat între timp. există o foarte mare diversitate a modului în care a fost soluționată și abordată această problemă a gestionării infrastructurii. Și avem foarte multe exemple pe care putem să vi le dăm. Însă acum facem toate eforturile pentru a reveni la grupul de coordonare și a integra toate abordările într-un singur sistem. Domnule Van Damme, aș dori să revin la întrebarea privind siguranța mărfurilor în transportul feroviar. Există siguranță și aceasta e o prioritate pentru noi. Noi uh, înțelegem ce vreți să spuneți. Am crezut că se datorează liberalizării, însă se pare că nu e adevărat. Este probabil o caracteristică unui sistem care a fost uh, construit conform vechilor reguli și nu celor noi. în noul sistem există o companie feroviară care are un sistem certificat de management. Deci nu știu unde este adevărul. În orice caz, noi examinăm această problemă împreună cu experții și autoritățile naționale. Avem un schimb permanent de informații cu șefii unităților și uh, cred că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție negativă. Problema cea mare însă cu care ne confruntăm în continuare este că multe state membre folosesc un sistem care este mult mai periculos atunci când um, are loc un accident. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, cum analizăm accidentele produse. În orice caz, agenția dumneavoastră este locul în care se vor centraliza toate investigațiile și toate analizele statelor membre vor fi trimise. În ce privește competențele, cred că domnul Kramer a invocat această problemă. Agenția execută misiunile care îi se încredințează. Astăzi avem un cadru juridic ce ne permite să lucrăm pe sarcinile pe care le avem actualmente. Și un lucru care cred că a fost subliniat în uh, conferința de la Via Regio este că toate autoritățile cer să nu se mai ia inițiative legislative pentru că suntem în foarte multe tranziții și directiva trebuie să intre în vigoare în 19 iulie anul viitor. Și deci avem creată o legislație și e foarte greu să o punem în aplicare, dar mi de să o mai schimbăm. Acum trebuie să ne concentrăm pe termenul mediu și să ne zicem acesta va fi următorul pas. Deci nu știu care va fi următoarea etapă. În ceea ce privește evoluția rolului agenției în rândul uh, față de autoritățile naționale, dar astăzi există cadrul juridic și putem să ne îndeplinim sarcinile pe care le avem. Asta e după părerea mea, deși poate anticipez puțin fiindcă asta rămâne de văzut la prezentarea bugetului. Acolo vor ieși dificultățile. În ceea ce privește protecția mediului, am uh, integrat și, sigur, acest lucru nu e așa vizibil. Vom discuta mâine asta la Suedia, deci am integrat în fiecare dintre activitățile noastre o serie de specificații privind protecția mediului. Mă gândesc la STI pentru uh, materialul rulant, Există multe măsuri care au în vedere protecția mediului. Al doilea punct, chiar dacă sectorul feroviar este performant în domeniul protecției mediului, respectă mediul mai mult decât altele, chiar și sectorul acesta trebuie să elaboreze anumite specificații. Mă gândesc la consumul de energie și așa mai departe. Deci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne reduce amprenta asupra mediului. Deocamdată nu există activități orizontale în domeniu. Acestea sunt incluse în mai multe contexte din punctul meu personal de vedere și subliniez personal, uh, după părerea mea, acestea sunt domenii în care o evoluție, dezvoltarea agenției ar fi una pertinentă. Deocamdată aceasta problema a fost gerată de OSC, dar cred că și noi trebuie să avem în vedere acest lucru și cred că, uh, din punct de vedere tehnic, este un lucru care ar fi extrem de util și pentru noi. Mulțumesc. Mai avem uh, o serie întreagă de întrebări și cam 20 de minute rămase. Și v-aș ruga să luați în considerare acest lucru și să nu uitați că pot da cu ciocanul oricum. Acum, uh, domnul Pa. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, trebuie să spun că împărtășesc opinia domnului Mascrip în ce privește siguranța feroviară, dar există totuși dificultăți, mai ales în ce privește punctele frontaliere, deci la, la granițele diferitelor țări. Majoritatea regulilor se aplică la nivel național și aș vrea să vă întreb cât timp credeți că va mai dura până când se va realiza o armonizare a acestor reguli Uh, este o perioadă de timp uh, pe care o putem uh, defini sau va rămâne la voința autorităților naționale și dacă se va întâmpla, veți avea după, după aceea modalități de control. Mulțumesc, spune președintele, domnul Ughias. veloci. Am două întrebări. În prezentarea dumneavoastră ați discutat despre studii și analize privind specificațiile individuale ale rețelelor naționale și ale rețelelor regionale. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte privind criteriile și aspectele problematice pe care le-ați identificat. Și apoi o întrebare privind siguranța. Mă refer la tragedia din 29 iunie de la Via Regio. A fost uh, un punct de încercare destul de important pentru agenția această situație și aș vrea să știu dacă atenția referă la identificarea nivelurilor de responsabilitate uh, este avută în vedere dacă există un punct care a declanșat activitatea de a identifica cei care gestionează materialul rulant, cei care gestionează întreținerea, cei care gestionează uh, încărcătura. Și concret, aș vrea să știu care au fost problemele referitoare la identificarea nivelurilor de competență între autoritățile naționale și autoritatea Agenției Căilor Ferate. Președintele, doamna Mulțumesc foarte mult. Ascultând uh, prezentarea noastră, domnule director, aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți reglementarea Parlamentului European și a Consiliului privind rețeaua feroviară europeană uh, și uh, transportul de marfă competitiv în lumina introducerii dumneavoastră și ținând cont de relațiile pe care le aveți cu rețelele, care este valoarea noastră privind acest nou proiect de lege? pentru că ne-ați spus că există multe rețele diferite și că există probleme pe aceste rețele, incluzând problema siguranței. Deci, în ce măsură sunt acestea complementare? Dacă ne uităm la rețelele din anexă, din anexa acestei noi propuneri, credeți că anexa reflectă corect uh, situația prezentă și rețelele prezente și ce credeți că uh, poate face acest nou proiect pentru a rezolva aceste noi probleme? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Liberațchi! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Am o întrebare teoretică. Într-o zi, criza economică se va termina în Europa. Ce credeți că se va întâmpla? Vom reuși să atingem acest nou stadiu la care aspirăm din punct de vedere al rețelei feroviare sau nu se vor vedea niciun fel de schimbări calitative? Președintele, și în fine, dacă nu mai este niciun alt vorbitor. Vreau și eu să spun câteva comentarii în calitate de președinte și eu împărtășesc preocuparea uh, ridicată de o serie întreagă de membri în ce privește transportul de marfă uh, în special în Europa și anume ce pare să fie o lipsă de capacitate de a face ca trenurile de marfă să traverseze frontierele naționale ceva mai repede. Și, de asemenea, uh, continuând, pe, uh, continuând ideile domnului Bach în ce privește armonizarea, una dintre problemele pe care le avem uh, se referă la, sunt legate de diferitele mecanisme de taxare. De exemplu, ca să tra- trimiți un tren de marfă de la Wembley până la Lille, trebuie să treci prin trei regimuri de taxare diferite pe o distanță relativ scurtă. Deci, cred că transportul de marfă, aspectul legat de transportul de marfă este cel care ne preocupă cel mai mult și de asemenea diferențele între Europa de vest și Europa de est în ce privește infrastructura, uh, trenurile de mare viteză, definiția trenurilor de mare viteză în Europa de est variază considerabil față de definiția, pe care, uh, definiția care există în vest. Și, în fine, o întrebare referitor la uh, ateliere și la sectorul acesta al uh, uh, liniilor feroviare istorice. acestea trebuie și ele să înregistreze, aceste ateliere uh, trebuie și ele să înregistreze conform uh, directivei siguranței? Uh, bine, sigur, înțeleg că cele care lucrează numai cu linii feroviare istorice nu trebuie să înregistreze, dar dacă au și acest tip de activitate și dacă lucrează și pentru rețele normale, atunci trebuie să, să se înregistreze. Și avem 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte regulile naționale și problemele uh, transfrontaliere. Sunt absolut de acord. Am început, de fapt, să stabilim un catalog cu toate regulile naționale de securitate și acum uh, și cu regulile naționale tehnice. Deci noua activitate de acceptabilitate comună uh, va beneficia de un document de referință care să constituie cadrul acestui puzzle, pentru că este vorba de un puzzle și a spune că în sectorul feroviar există reguli de siguranță, reguli tehnice, ceea ce se numește regulile necunoscute, regulile neaplicate și așa mai departe. Deci e un sistem care creează o confuzie extraordinară. Așadar, este obiectivul nostru să facem acest catalog de reguli notificate și mai ales să identificăm cât mai bine aceste reguli. Am spus uh, că uh, astăzi, fără să ne uităm foarte atent, avem undeva pe la 50% catalogare și odată ce toate regulile vor fi catalogate, repertoriate, adevărata valoare adăugată va fi să compari și să definești echivalențele și acceptările pentru a evita exemple pe care le cunoaștem uh, cu toții, că ai un extintor într-un TGV pe care n-ai voie să-l utilizezi într-o altă țară sau că uh, sunt diverse diferențe de acest gen de la o țară la alta. Deci acest catalog este o muncă de compilare care progresează foarte repede și avem un mandat foarte ambițios care ne va permite să avansăm foarte rapid în acest domeniu ce se constată mai adesea este că regulile sunt de fapt destul de identice, principiile sunt echivalente dacă fiecare verifică și reverifică la fiecare trecere a frontierei diferite lucruri uh, pe care n-ar mai trebui să le mai verifice ca să nu se propună, să nu se producă suprapuneri ale activităților. Apoi, trebuie să vă spun că aceste reguli STI-urile se aplică ansamblului rețelei transeuropene în ce privește materialul rulant și aici e vorba de o definire a extinderii aplicării STI-urilor, regulilor standardelor tehnice și necesitatea ca țările membre partenere să stabilească care sunt rețelele la care se aplică aceste uh, reguli și care sunt cele exceptate, așa cum ați uh, dat exemplul rețelelor uh, feroviare istorice. În ce privește accidentul de la Via Regio, suntem foarte prudenți și astăzi nu avem încă raportul Autorității Naționale de Anchetă. Uh, deci, pentru noi, primul demers pe care ar trebui să-l facem uh, va trebui să aștepte până primim uh, raportul de anchetă și vreau să salut munca Autorității Naționale de Siguranță din Italia, care foarte rapid a informat în legătură cu, în relație cu noi, de asemenea, a informat toate autoritățile de siguranță în legătură cu uh, datele tehnice uh, care au, uh, aveau legătură cu acest accident și care au permis foarte rapid să se facă anumite verificări. Un accident are întotdeauna o cauză, dar nu una singură. Poate o cedare a unui element din oțel, să zicem, sau ruptura unei osi și așa mai departe. Pentru moment, însă, repet, nu avem nu avem zile uh, uh anchetei și este un element extrem de important. Deși am primit o cerere de susținere din partea acestei, acestui organism de anchetă, o, de investigație, o delegație de la noi a fost trimisă acolo, însă deocamdată nu putem comenta până când nu există concluziile. S-a pus întrebarea dacă există probleme de competență între autoritățile naționale și agenția. Spune foarte prudent că pentru moment nu se întâmplă așa ceva. Din contră, relațiile sunt foarte bune pentru că uh, cu toții suntem, ca să spunem așa, copiii uh, pachet, celui de-al doilea pachet feroviar și cu toții dezvoltăm împreună uh, sisteme noi, un sistem care uh, trecem de la un sistem autoreglementat la un sistem care este acum reglementat de alți actori și e o sarcină extrem de dificilă. Se, e o nebunie să vorbești de reglementare în sistemul feroviar actorii sunt diferiți acum. Deci, pentru moment, relațiile sunt bune și este posibil ca din momentul în care uh, rolul unora se va întări, vom avea anumite discuții interesante. Un alt element pozitiv este că toate autoritățile naționale de securitate au acceptat propunerea pe care am făcut-o după conferința de la Regio de a crea o structură de reflexie care să reflecteze și asupra rolului și relației dintre noi și cred că ăsta e un lucru pozitiv. Noua rețea transeuropeană. Avantajul este, doamnă, că e nouă și atunci va trebui să răspundă la noile specificații tehnice pe care le-am dezvoltat. Deci, prin definiție, va fi concepută conform unor norme care sunt, uh, practic, vârful în domeniul interoperabilității. Deci asta este un element pozitiv deja. Țin să spun că în acest domeniu, ca și în altele, am vegheat ca investițiile realizate să se facă uh, cum trebuie și uneori nu se întâmplă așa, de aceea este bine să putem urmări activitatea pe marile coridoare, pe marile proiecte, pentru ca oamenii să nu uite că există niște reguli europene care trebuie aplicate. E clar că aceste rețele că problemele legate de uh, transportul de marfă uh, competitiv uh, se leagă de eficiență și capacitate. Știu, am o experiență de, cu transportul de marfă în Belgia și știu că noi aveam întotdeauna ultimul loc la priorități și așa mai departe. Deci mi se pare o inițiativă foarte bună acest proiect. Noi nu putem, chiar dacă dorim, nu putem să emitem opinii pe marginea unui proiect Uh, care se leagă de rețea ca atare de linii. Deci noi nu putem să ne referim decât la normele tehnice, dacă este interoperabil, dacă respectă normele de securitate și așa mai departe. Dar nu putem să judecăm noi validitatea unui uh, proiect. Deci ori agenția TENT, ori comisia, ori alte autorități pot face acest lucru. Se discută în acest moment un protocol și cu Banca Europeană de Investiții și e treaba lor să spună că acest proiect uh, este util da, și că proiectul respectiv respectă regulile și cerințele tehnice sau să constate că nu o face și atunci se corigeze. Două lucruri. În ce privește taxele, domnule președinte, noi nu avem nicio responsabilitate aici, dar sunt de acord cu noastră. Diferențele între Europa de est și vest o chestiune sensibilă, pentru că avem un nivel uh, de competență foarte ridicat și în agenția noastră avem foarte mulți ingineri calificați veniți din Europa de Est, dar nu suntem orbi. Și acum câteva zile când am avut o întâlnire cu reprezentanții statelor membre, a fost evident că situația financiară uh, era astfel încât avea consecințe asupra măsurilor uh, luate din nefericire, nu putem spune că încercăm să definim niște reguli tehnice comune, dar și e clar că avem de-a face cu o problemă. Ce se va întâmpla când se va termina criza economică? Pentru moment, la nivel global, sectorul este încă într-o uh, fază de creștere. Nu vorbesc de transportul de marfă, dar în ce privește transportul de pasageri, materialul rulant, trenuri de mare viteză, Cred că încă există o perioadă de creștere. Uh, sigur, uh, renoirea echipamentelor de asemenea ajută la acest lucru, deci există o perioadă de creștere în continuare. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că acum totul se face pe baza unor sisteme standardizate și normate și că se poate avea încredere că investind în ERTMS vom ști că materialul rulant va fi certificat rapid și va costa mai puțin acest proces. Deci va fi certificat rapid și nu va costa prea mult. Deci asta este provocarea mea. Avem cam 2-3 ani pentru a finaliza acest puzzle și când spun noi, mă refer și la noi și la tot sectorul pentru a, cum spuneam, pentru a completa, pentru a finaliza acest uh, adevărat puzzle pe care vi l-am uh, prezentat mai devreme. For the legacy, perhaps Richard, you can answer. Richard, could you answer to Mr. Simpson? Richard, ai putea să-i dai un răspuns domnului Simpson? Thank you. Thank you, Chairman. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Bună ziua doamnelor și domnilor. Sunt șeful unității de siguranță de la Agenția Feroviară. S-a pus o întrebare despre atelierele de mentenanță pentru liniile istorice și pentru liniile obișnuite. Dați-mi voie să spun că proiectul pe care l-are agenția în curs de lucru pentru aceste ateliere încă nu a fost prezentat comisiei. Se află deci încă în faza de pregătire, dar va fi prezentat în câteva luni, cred eu. Abordarea noastră este una voluntară în ce privește certificarea, deci depinde de atelierul respectiv dacă dorește să ceară certificarea sau nu. Iar uh, apoi ne mai gândim și la un sistem de certificare pentru organismele care fac mentenanță, așa după cum se spune noua terminologie a directivei, adică acele entități care își asumă responsabilitatea globală pentru mentenanță pe termen lung a unui vehicul, fie că e vorba de vagon sau de locomotivă. Acest sistem de certificare va fi obligatoriu conform amendamentului la directiva privind siguranța. Și desigur, atelierul poate să facă și mentenanță, poate să fie și o entitate. Nu excludem acest lucru. Caz în care certificarea va fi obligatorie și pentru partea de atelier care face întreținerea liniilor istorice și liniilor uh, cu circulație intensă. Însă liniile istorice, atâta vreme cât uh, câte vreme nu au un trafic foarte intens, sunt exceptate de la uh, directivă. Sper că v-am răspuns. Da, uh, știam despre acest amendament. Acolo se face o suprapunere. Mulțumesc foarte mult pentru precizare și mulțumesc uh, încă o dată pentru că ați venit să ne vorbiți aici, domnule președinte. Acest efort face parte dintr-un efort mai mare de comunicare cu agențiile. Mâine vor veni colegii noastre de la Agenția Maritimă. Este un lucru foarte bun pentru noi membri, dar și pentru toți ceilalți membri, ca să fim la curent cu ce fac agențiile. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și uh, sperăm să avem o relație de colaborare foarte fructuoasă cu dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Thanks a lot. Următorul lucru pe ordinea de zi se referă la rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv. Domnule Marinescu, sunteți pregătit? Da, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, în aprilie Parlamentul a votat asupra, în primă citire asupra acestui regulament un text Uh, Consiliul a votat uh, în iunie, uh, a ajuns la un acord asupra acestui text. Am preluat acest raport acum în, la sfârșitul lui august. Am avut o întâlnire atât cu, câte o întâlnire atât cu reprezentanții Comisiei, cât și cu reprezentanții președinției și uh, pot să vă spun acum care ar fi principalele puncte de discuție din, uh, uh, din acest regulament. Primul punct se referă la selecția coridoarelor. Diferența între diversele opinii care sunt în, în cele trei texte, propunerea originală, textul Parlamentului și textul Consiliului, este că există o variantă în care statele membre după aprobarea regulamentului vor decide într o perioadă de timp asupra cel puțin un coridor care să treacă prin fiecare stat membru cealaltă variantă a consiliului este de a stabili de la început un număr de uh, coridoare de transport într o anexă la prezentul uh, regulament. aprecierea mea este că se poate ajunge la un acord cred că varianta consiliului uh, îndeplinește și prima parte din varianta Comisiei și a Parlamentului, cred că ar mai trebui să ajungem la o înțelegere ca în această anexă, dacă se va hotărî să fie o anexă, să fie incluse toate statele uh, membre, bineînțeles cele care uh, au uh, cale ferată. Al doilea uh, subiect în, uh, în discuție se referă la modul de gestionare a unui coridor Uh, propunerea inițială era un governance body pe structura unui uh, European uh, body. Propunerea Consiliului este de a introduce două organisme, unul de management, celălalt tehnic, format din reprezentanții societăților care gestionează infrastructura în fiecare stat membru care face parte din acest coridor iarăi cred că aici se poate ajunge la un uh, acord între, între aceste variante. Al treilea punct se referă la prioritate. În varianta inițială a Comisiei se cere prioritate pentru marfă într-un fel sau altul. Parlamentul a mai uh, uh, a insistat foarte mult pentru perioadele de vârf, pentru prioritate pentru trenurile de pasageri. Cred că putem găsi o soluție astfel încât să să putem să spunem că înființăm coridoare de marfă prioritare, dar în același timp să nu afectăm traficul de pasageri pe unele zone unde uh, este trafic uh, comun. Și ultimul, uh, ultimul punct este One Stop Shop. Cred că aici diferențele sunt minore, nu cred că vor fi mari probleme de a găsi un, un compromis. Situația în acest moment este următoarea. Consiliul poate să trimită textul la începutul lui uh, noiembrie. Președinția suedeză este uh, dornică să termine acest uh, raport anul acesta, deci să poată să prezinte un text în Consiliu din decembrie, Uh, rugămintea ar fi ca să primim un mandat de la comisie să începem negocierile și să ajungem la un acord până la uh, edina Consiliului din decembrie, astfel încât în decembrie să se poată aproba în Consiliu un text și după aceea Parlamentul să aprobe același text în ianuarie-februarie. Uh, Cred că există mari șanse să putem realiza această variantă. bineîneles echipa de negociere formată din uh, raportori, toți raportorii de toate grupurile. De fapt, am și avut o întâlnire cu uh, raportorii din umbră și cu Consiliu. Putem lucra împreună să terminăm acest raport până în decembrie. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Marinescu. Domnul Liberatski, din partea grupului SD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc domnului Marinescu. A lucrat uh, foarte intens împreună cu mine și ne-am întâlnit cu reprezentanți ai Consiliului și cu raportorii din umbră. Noi suntem foarte deschiși în a negocia pentru că uneori întrebările pe care ni le punem sunt teoretice, de genul de ce avem nevoie de un astfel de regulament? Ce vrem noi să facem prin acest regulament? Și uh, ne gândim la asta mai ales când uh, vrem să asigurăm competitivitatea transportului feroviar în Europa. De câțiva ani am asistat am văzut că s-a trecut la acea directivă privind liberalizarea, însă nu s-au obținut prea multe rezultate. Domnul Marinescu a vorbit despre câteva puncte de disensiune. Există și o altă dilemă. Ar trebui să luptăm are și să convingem țările să trecem la coridoare, însă unele țări nu doresc să treacă la această formă de organizare și nu sunt pregătite să le pună la dispoziție. De ce? Probabil pentru că pur și simplu e nevoie de investiții, de foarte multe eforturi, chiar și financiare și așa mai departe. Așa că părerea mea este următoarea. Țările care sunt interesate ar trebui să poată trece la coridoare. Sigur, nu avem nevoie de foarte multe coridoare, să nu uităm. Trebuie să putem uh, implementa coridoare bune și funcționale acolo unde este posibil. Mai există și o altă problemă pe care doresc să o menționez și să știu care este părerea Comisiei astăzi. Acea unitate de management. Ce trebuie ea să conducă, să gestioneze? De exemplu, știu că nu va stabili ea care vor fi taxele, pentru că organismele naționale vor decide acest lucru. Așadar, unitatea aceasta de management nu va decide mare lucru. Inclusiv sloturile vor fi hotărâte de unitățile naționale. Deci această unitate de management, așa cum este propusă în această fază, nu armonizează nimic. Nu armonizează standarde referitoare la taxe, taxe uniforme sau modificarea lor, care să se aplice la întregul coridor. Și, în fine, nu are nicio sarcină de revizuire. Adică o companie dominantă și-ar putea mm, rezerva mm, niște um, poziții astfel încât să nu aibă concurență din partea celorlalți. Deci această unitate de management nu poate controla o astfel de tactică. Și, uh, desigur, în această unitate se întâlnesc managerii infrastructurilor. Uh, Cred că regulamentul propus ar fi un pas înainte. Un pas uh, spre viitor, în viitor în care peste 10 sau 15 ani să acordăm sloturi ca și în transportul aerian în Europa. Am putea să căutăm similarități pentru uh, un acces mai bun. De exemplu, așa cum camioanele au acces la transportul rutier, am putea să facem și noi ceva asemănător. Însă trebuie să reflectăm mai mult. Sau poate piața se va reglementa de la sine. Știu că vreau ca trenul meu să treacă prin acest coridor în trei zile și va trece prin trei sau patru rețele de infrastructură diferite. Ei, după părerea mea și a grupului politic pe care îl reprezint, trenurile de călători ar trebui să fie prioritatea. De ce? Ei, pur și simplu pentru că e vorba de oameni. Transportul de pasageri poate oferi un calendar cu foarte multe luni înainte. Dacă ținem un tren de marfă să aștepte două ore, nu e o problemă prea mare, însă dacă ții un tren de oameni, e o problemă. Iar în ce privește acel one-stop shop, avem o siguranță, va fi uh, mult mai ușor să gestionăm sistemul dacă implementăm acest one-stop shop și va trebui să îi dăm raportului un mandat din partea Comisiei în acest sens. Mulțumesc! Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe domnul Marinescu și aș dori să repet câteva dintre lucrurile pe care le-am spus la întâlnirea anterioară. Vorbim aici despre un proiect european și în loc să discutăm coridoare și prioritățile acestora, cred că ar trebui mai întâi să avem o idee clară cu privire la criteriile cheie pe baza cărora Consiliul a definit cele opt coridoare în anexă. Este vorba, cum am spus, de un proiect european și nu știu sigur care va fi abordarea adoptată, nu știm care vor fi rezultatele pentru restul rețelelor deja existente în Europa. Și poate ar fi o idee bună să vedem care sunt potențialele zone de conflict ca urmare a acestor noi coridoare putem fi de acord cu gestionarea coridoarelor, cu prioritățile acestora, dar trebuie să știm care sunt funcțiile acestora. Toate acestea sunt lucruri asupra cărora trebuie să convenim. Și, după părerea mea, în acest document nu se regăsește definiția unui proiect european. Care sunt obiectivele acest, cu care, care se urmăresc cu aceste coridoare? Ce probleme se rezolvă? ce proiecte vom considera ca exemplu pentru celelalte țări în viitor. Nu e nevoie de mai mult de o jumătate de pagină ca să dea o imagine asupra uh, a ceea ce trebuie să facă, ce dorim să facă aceste coridoare, fiindcă asta ar clarifica lucrurile pentru toți membrii acestei comisii cu privire la cum vor fi lucrurile. Mulțumesc, domnul Kramer, acum. Mulțumesc. 9 coridoare. E vorba de o expresie a uh, egourilor naționale. Toată lumea dorește să fie reprezentată, nu e o expresie europeană aici. au fost șase coridoare pentru ATMS selectate pentru transportul de marfă și um, nu au fost făcute niciunele dintre acestea, așa cum vorbim de nouă coridoare. Asta înseamnă că se vor accelera lucrurile. Trebuie să ne axăm pe ce putem face. Primul coridor ATMS a înregistrat progrese, într-adevăr, dar încă nu a fost finalizat. Știm că transportul pe căi ferate este unul foarte important, dar acum începem să vorbim despre nouă, noi coridoare care e motivul? Vorbim aici de mândrie națională și fiecare crede că vrea să fie reprezentat? Trebuie să întrebăm pe cei care doresc să fie reprezentați dacă sunt gata să finanțeze, să financeze. Dacă introducem uh, criterii financiare, atunci da. Dar dacă cel de-al cincelea sau al șaselea coridor ATMS uh, ar costa atât de mult, poate s-ar alătura și alții. Dacă însă facem acest lucru, nu se schimbă perspectiva europeană. Deci eu mă opun împotriva extinderii la nouă. Putem să avem în vedere coridorul 3, de exemplu, în care se spune Stockholm-Palermo, Malmo, Copenhaga, Hamburg, și apoi există o gaură mare, apoi Innsbruck și Palermo. Dar ce este uh, între? De ce este menționat Hamburg când uh, cea mai scurtă distanță între Copenhaga și Malinco este prin Rostock nu știm dacă va exista un tunel sau un pod, dacă caia ferată poate să treacă pe acolo. Este și vorba și de o zonă care este protejată natural prin care nu pot trece căi ferate. Stabilem niște priorități pentru lucruri care uh, au nevoie de 20 de ani pentru finalizare. De ce vorbim despre asta acum? Am adunat cifrele aici, 27 de state membre, două nu au căi ferate, deci 25, dintre care 22 au fost incluse. Finlanda, Estonia și Letonia nu. Pe de altă parte, avem Rail Baltica din Oslo la Helsinki, cele trei țări, deci. Proiectele aceste priorități nu mai sunt importante? putem spune că nu ne interesează? Evident, această linie va fi folosită atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de marfă. Ce se întâmplă aici? De ce Finlanda, Estonia și Letonia nu sunt incluse în transportul de marfă, pe când în proiectul de priorități sunt uh, în vârful listei? Nu înțeleg asta. Trebuie să clarificăm lucrurile. Poate au fost uh, onești și au spus e o criză economică, avem probleme financiare și nu vrem să ne includem. Dar mă întreb atunci de ce și celelalte state nu sunt afectate. Au au spus, da, vrem să ne implicăm, avem fonduri, vreau să știu toate aceste lucruri înainte să luăm decizii. Sigur, e cea mai elegantă metodă pentru Consiliu să, țină, uh, să facă pe toți mulțumiți, dar nu știu dacă e o idee bună. Cred că e o idee destul de prostească. Și apoi ați vorbit de ghișeul unic, de un organism uh, european. Dacă Nu putem avea toate aceste lucruri. E nevoie de un organism european, european care să, um, să se coordoneze cu agențiile naționale feroviare. Eu sunt pentru flexibilitate și nu spun că transportul de pasageri trebuie lăsat deoparte, dar trebuie în cazul unui accident, să mm, asigurăm uh, folosirea rutelor normale cât mai repede posibil. Să spunem că e nevoie de un motor care nu care trebuie să fie pus pe pauză. Evident, acel tren trebuie să treacă primul trebuie să asigurăm prioritățile, fiindcă dacă toată lumea uh, trebuie să ia o pauză, nu mai putem structura lucrurile. Deci trebuie să uh, asigurăm lucrurile, fiindcă altfel vom avea probleme până să ne întoarcem la programul normal. Ați menționat aici un, o agenție care să funcționeze ca un ghișeu unic. S-a spus aici că agențiile feroviare sunt ultimele organisme naționaliste care mai există în Europa. Văd că dați din cap. Tocmai de aceea trebuie uh, să determinăm aceste agenții să gândească în termeni europeni. Domnule Gazila. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, Consiliul a oferit altceva pe lângă cele nouă coridoare pe care le vedem în prima anexă. În a doua anexă se prevede un coridor pentru transporturile de marfă pentru toate statele, pentru fiecare stat membru și acum ni se spune că Ministrul transportului din Letonia nu dorește să lucreze la acest coridor de marfă. Eu nu sunt de acord cu acest ministru. Extinderea coridorului 8, care să continue direcția Rail Baltica de la Riga până la Helsinki. Cred că e nevoie de o strategie adecvată pentru extinderea acestui coridor. Dacă acest coridor se oprește în Letonia, înseamnă că transportul trebuie mai departe să se asigure pe căi rutiere, sau prin Rusia și eu aș propune să avem o abordare europeană. Știu că Letonia și Estonia vor avea dificultăți să se implice în dezvoltarea acestui coridor, dar dintr-un punct de vedere european trebuie ca acest lucru să se întâmple. În același timp, înțeleg de ce autoritățile din Letonia au acest punct de vedere și mă gândesc că același lucru este valabil pentru Estonia și Lituania. În acest caz, statele Balt putea alege coridorul. Sigur, problema în cazul statelor baltice este dimensiunea, ecartamentul căilor ferate și Deocamdată, în statele baltice, alegem să trecem prin Rusia și apoi porturile de pe coasta Mării Baltice. Însă, având în vedere perspectiva europeană și interesul comun european, credem că ar trebui să asigurăm o extindere a acestui coridor, fiindcă Altfel, uh, nu putem avea un transport normal în regiunea Baltică și uh, întreaga rețea europeană va fi afectată. Mulțumesc, doamna Alvarez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Marinescu pentru acest raport atât de important este un element esențial în viitoarea rețea europeană de transport și subliniază punctul de pornire al unei rețele de feroviare de marfă în Europa. Calitatea serviciilor în transport transportul de pasageri, sigur, trebuie să fie una dintre prioritățile unui bun transport. Există multe soluții la care ne-am putea gândi, de exemplu, îmbunătățirea infrastructurii, utilizarea liniilor convenționale, eliberarea anumitor linii pentru legăturile de mare viteză. Trebuie să avem în vedere și de cerințele logistice pentru consolidarea intermodalității cu porturile. Toate aceste lucruri vor duce la cele mai bune condiții pentru transportul de mărfuri în Europa, și bunele decizii luate în aceste domenii vor asigura și o bună gestiune a transporturilor. Trebuie să existe un sistem unic de decizii pentru acesta. De aceea spun că este un proiect important care sper că uh, se va bucura de sprijinul tuturor. Este important să existe o abordare unitară în transportul feroviar de mărfuri pentru a putea implementa toate obiectivele existente la nivelul sistemului european de transport. Mulțumesc, doamna Alvarez, domnul Castel, din partea Comisiei. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Cred că problema principală a fost deja subliniată de domnul raportor Marinescu. Problemele cheie sunt evident selectarea coridoarelor, problema managementului coridoarelor și, în fine, problema regulilor de, privind prioritatea pe dată transportului de marfă. În ce privește selecția coridoarelor, poziția noastră a fost că această selecție ar trebui să se facă pe baza unor analize de piață, deci să fie o selecție deschisă și justificată de nevoile pieței propunerea care a fost uh, făcută de Consiliu dă o listă de, o primă listă de coridoare care uh, poate fi modificată, se pot adăuga noi uh, coridoare. Este o alegere politică, înțelegem că poate nu este cea mai bună, dar trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că aceste coridoare nu sunt inventate, ci există o realitate. În sunt o realitate în unele cazuri Uh, e vorba de șase coridoare ERTMS care includ uh, axele majore de-a lungul cărora se face traficul de marfă și de pasageri. Cred că, de asemenea, trebuie să luăm în considerare un element când uh, trebuie să facem această selecție a coridoarelor. Deci această propunere se dorea ca prin intermediul ei să se obțină rezultate concrete pe termen scurt, prin introducerea unor măsuri operaționale. Rețeaua feroviară orientată către transportul de marfă nu este una în care trebuie investit foarte mult, dar o rețea pe care o cooperare între managerii de infrastructură va da rezultate pe termen scurt și rapid. Deci aceasta ar trebui uh, privită dintr-o perspectivă diferită decât uh, perspectiva pe care o avem pentru rețeaua TNT uh, sau uh, alte proiecte în care avem nevoie de investiții majore pentru a avea rezultate și numai pe termen lung. Deci dacă vrem să realizăm rezultate pe termen mediu și scurt, atunci asta este abordarea pe care trebuie să o avem, pentru că numai așa putem revitaliza traficul de marfă. În ce privește managementul coridoarelor, din nou propunerea Comisiei a fost de a da mai multă substanță uh, unităților de management naționale prin intermediul managerilor de rețea. Ideea este să se numească un director și să se dea și un statut juridic acestor uh, instituții. Soluția Consiliului este de a avea două niveluri de uh, management, de guvernanță, unul la nivelul statelor membre, bordul executiv și altul la nivelul managerilor rețelei și anume un uh, Consiliu de Management. Putem fi de acord cu această soluție, dar aceasta nu ar trebui să pună sub semnul întrebării independența acțiunilor uh, managerilor de rețea. O altă problemă cheie s-a referit la prioritatea care trebuie dată acestor uh, trenuri de marfă, transporturile de marfă. În dezbatere s-a văzut că există atitudini divergente față de posibilitatea de a da prioritate uh, transportului de marfă pe aceste coridoare. Dați-mi voie să explic faptul că noi considerăm că această inițiativă poate rezolva uh, posibile situații de conflict între marfă și pasageri. În primul rând ne uităm la cinci uh, coridoare, nu la toată rețeaua, și încercăm să identificăm proceduri de Uh, referitoare la transportul de marfă, dar numai uh, acelea care trebuie tratate într-un anumit uh, fel. Deci nu susținem prioritatea pentru orice tip de marfă. Trebuie să ne gândim că e nevoie de punctualitate și de fiabilitate. Credem că o bună cooperare între managerii de infrastructură va duce la o posibilă creștere a capacității uh, Uh, de transport de-a lungul coridoarelor. De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că definirea coridoarelor, definiția coridoarelor este destul de flexibilă, e vorba de axă principală, dar totuși există și rute alternative de-a lungul ei, deci asta va permite o utilizare mai bună a rețelei. Știm că rețeaua europeană este o rețea uh, foarte mare, deci există destulă destul uh, loc uh, de manevră. Trebuie să spun că cercetări recente arată că printr-o bună organizare a uh, trenurilor se poate realiza o complementaritate bună între trenurile de marfă și cele de pasageri, fără să fie afectate trenurile de pasageri foarte mult și în acest sens cred că flexibilitatea trebuie să fie cuvântul cheie, așa cum a spus și uh, domnul Kremer și cred că soluția care a fost găsită de Consiliu poate reprezenta un bun compromis, chiar dacă noi credem că n-ar trebui să ne concentrăm prea mult pe nevoia de a da prioritate pasagerilor, pentru că așa propunerea nu s-ar mai referi la uh, marfă, ci la pasageri. Deci, uh, luând în considerare toate elementele, cred că acum există posibilitatea de a încheia uh, rapid discuțiile pe această propunere. Credem în continuare că avem mare nevoie de această propunere mai acum, uh, mai ales acum în perioada de criză. Credem că această propunere ar putea uh, să dea suficiente garanții pe de o parte clienților, aceștia să fie așadar asigurați că trenurile de marfă pot ajunge din punctul A în punctul B într-o anumită perioadă de timp și cu suficientă, cum să spun, cu suficientă performanță din, din punct de vedere al punctualității și asta vrea clientul, ca acest transport să poată concura cu transportul rutier. Și asta este tot ce am de spus. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnule Marinescu. Doriți să faceți o declarație de încheiere pentru noi? toate contribuțiile uh, colegilor uh, mei. După cum uh, spuneam și la început, cred că principalele două aspecte care vor fi în dezbatere vor fi selecția coridoarelor și subiectul prioritate. Referitor la primul, <clears throat> aș vrea să atrag atenția că primul lucru pe care noi trebuie să-l stabilim este dacă această selecție se face după intrarea în vigoare acestui regulament, așa cum este propus de uh, comisie, sau facem o selecție de la început printr-o anexă, așa cum propune uh, Consiliul. Este, o, este întâi o decizie pentru un principiu. După aceea putem să discutăm probabil foarte mult fiecare dintre, dintre noi despre arhitectura uh, coridoarelor. Dar asta după ce uh, Uh, vom fi de acord cu soluția propusă de Consiliu să avem deja un număr de coridoare propuse de la început. În rest, uh, câteva dintre întrebările puse aici cred că se regăsesc deja în textul uh, regulamentului propus atât de Comisie cât și de Consiliu. Mă refer la, la criterii, la, la scop. Cred că putem găsi acolo răspunsul la aceste întrebări eu mă bucur că uh, din intervențiile colegilor mei uh, se poate observa că putem ajunge la un acord între toate grupurile uh, politice. Președintele, mulțumesc foarte mult. Presupun că toată lumea este de acord să aveți un mandat uh, în calitate de raportor, uh, un mandat cu care să treceți la discuții cu Consiliul și să obțineți un acord din partea președinției suedeze. Deci cred că aveți așadar acceptul nostru să faceți acest lucru. În regulă? În regulă, doamnelor și domnilor. Atunci am încheiat ordinea de zi, putem trece la uh, ședința coordonatorilor. Nu știu dacă doriți să începem mai devreme uh, sau să mai așteptăm nu știu dacă se poate obține o unanimitate în Belgia pe... Începem, da? Începem acum? Spune președintele. Da, Michael, dacă toată lumea este de acord. Așadar, uh, coordonatorii vă rog să rămână în sală. Uh, tuturor celorlalți uh, ne revedem mâine dimineață la ora 9.